și începem cu domnul Diaz de, Mera, care are señor. Estoy aquí para defender a cinco trabajadores. Mulțumesc. Sunt aici pentru a apăra 85 de lucrători, 85 de locuri de muncă. O companie franceză amenință aceste locuri de muncă. Sunt în joc 50 de milioane de euro și vorbim despre 94 de eh, milioane de uh, euro uh, pe an. Aceste lucruri s-ar uh, întâmpla dacă s-ar practica offshoring-ul ca în închiderea abuzivă a companiei Castilla y León. Este o companie cu o istorie foarte pozitivă care a creat locuri de muncă, care a ajutat la dezvoltarea regiunii respective și acum este în pericol. De ce? pentru că uh, cei care vând compania sunt interesați doar de propriul lor profit, nu sunt interesați deloc de lucrători. Deci cred că Comisia Europeană trebuie să ia măsurile necesare pentru a bloca această tranzacție, acest tip de preluare. Vreau să cer preluarea, ă, protejarea acestor lucrători și cred că publicul trebuie să știe ce se întâmplă. Domnul Pițula. Nakon prošlotjednog curenja dokumenata opet su uzavrele Documentele care au fost uh, scăpate săptămâna trecută au făcut iarăși senzație în ceea ce privește dezbaterea privind TTIP. Cetățenii noștri au dreptul să-și spună părerea împreună cu media și noi avem o responsabilitate specială pentru că noi suntem cei care iau deciziile. Dar în acest caz, încă o dată, populismul s-a dovedit a fi dăunător. Nu doar că interpretează greșit faptele, dar uh, slăbește și poziția noastră de negociere. Ar trebui ca uh, bunăstarea cetățenilor noștri să fie uh, pe primul loc. Ar trebui să se acorde atenție uh, siguranței alimentare și să se creeze Uh, priorități în cadrul uh, negocierilor, cum ar fi accesul la finanțare pentru IMM, uh, îndepărtarea obstacolelor din calea relațiilor comerciale, organismele modificate genetic și așa mai departe. Negociatorii europeni trebuie să, fie, să apere standardele europene pentru că acestea au durat foarte mult și ar trebui să avem... Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernul spaniol, în săptămâna trecută, a aniversat uh, Ziua Libertății uh, Presei uh, din întreaga lume. Și mesajul concret care a fost evident în ceea ce privește închiderea unui program în limba bască, care a coincis cu această marcare a Zilei Prese, Uh, arată o tendință foarte discriminatorie a uh, guvernului spaniol, fără niciun fel de explicație, uh, un fapt total arbitrar. Deci, deși tehnologia a deschis multe posibilități pentru mass media în ceea ce privește dezvoltarea diversității lingvistice, de asemenea, pe de o parte, avem aceste măsuri arbitrare luate de uh, guvernul spaniol. Mulțumesc. Provocările uh, Turciei față de Grecia au depășit orice limită. Suveranitatea locuitorilor din uh, insulele din Marea Egee este pusă sub semnul întrebării se produc uh, încălcări uh, ale legislației maritime de acolo. Situația legată de Turcia este um, foarte critică. Se încalcă uh, legislația maritimă internațională și aceste probleme trebuie rezolvate. Au mai avut loc accidente în trecut și uh, este foarte grav că Grecia este uh, obligată să cheltuiască foarte mulți bani din această cauză. Astfel se înrăutățesc și mai rău problemele țării noastre și se duce la supraîndatorarea acestui stat. Uniunea Europeană trebuie să uh, fie atentă dacă cere Greciei să-și reducă cheltuielile pentru apărare și să ia măsuri energice. Mulțumim, doamna Parker anul trecut am avertizat parlamentul în ceea ce privește pericolele legate de copiii care ajung în criza migranților pe țărmurile europene. am avertizat că dispar mii de copii care sunt preluați de traficanți în europa. acum numărul de copii dispăruți a crescut iar interpolul în ianuarie a avertizat că au dispărut deja 10.000 de copii 5.000 au dispărut numai din italia 1.000 sunt de negăsit în suedia. Uh, șeful de protocol al Interpol a spus că nu știu unde sunt, uh, ce fac sau cu cine sunt. Angela Merkel și alți uh, fanatici care vor granițe deschise au spus tuturor să vină, dar au acceptat invitația și rețelele de pedofili. Este un sacrificiu în ceea ce privește ideologia europeană, iar Parlamentul European nu face nimic. Mulțumim, domnul Terry Cabras Domnule Președinte, în ziua día de europa de este parlamento europeo. domnule președinte uniunea europeană și uh, parlamentul trebuie să transmită un mesaj un semnal foarte clar trăim vremuri grele și trebuie să menținem nivelul de critică. Totuși, nu trebuie să fim sceptici în legătură cu Uniunea Europeană. E nevoie de mai multă Europa. Uh, uniunea Europeană este marele nostru proiect și trebuie să fie un punct de referință pentru toată lumea. Trebuie să fie uh, cadrul în care trăim. Numărul 2. Uh, Cetățenii, uh, ca cetățen, cetățean uh, catalan în acest parlament, vreau să-mi exprim dorința de a lucra pentru o Europa cu mai multă solidaritate, mai mai multă justiție și mai multă libertate. Catalonia trebuie să-și facă uh, activ. Mulțumim, uh, doamna Bild. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. 178 de milioane de hectare de pădure se află acum pe teritoriul UE, iar țara mea, Franța, este a treia ca suprafață împădurită. Din păcate, sectorul uh, lemnului a pierdut foarte multe locuri de muncă în ultimii 10 ani. În Franța s-au închis uh, atelierele de dulgherie și de tâmplărie. În departamentul meu, un gater și-a închis uh, porțile recent și s-au pierdut 30 de locuri de muncă. Este de vină dumpingul orchestrat de China către care noi exportăm lemn brut la prețuri de nimica ca să-l primim înapoi prelucrat. Este un uh, DMX uh, care nu respectă principiile ecologiei și ale ocupării. Ar fi mai normal să se producă și să se prelucreze aici uh, produsele din lemn, nu să fie trimise până la capătul lumii ca să revină la noi sub formă de produse manufacturate. Prea multe state exportă către China, care își subvenționează foarte mult întreprinderile, practică care la noi este interzisă în numele unei dogme ultraliberale. Trebuie să schimbăm metoda, să salvăm gaterele. Je vous merci. Domnul Zarianopoulos. Αποφασίσατε σαν Ευρωκοινοβούλιο να μετονομάσετε τις... Ca Parlament European, am decis să redenumim uh, ziua de 9 mai în ceea ce privește uh, ziua uh, renașterii monopolurilor. Am uh, egalizat fascismul cu comunismul, am pus semnul legal între ele și am sub, uh, subminat uh, eforturile socialiștilor și comuniștilor. Deci Parlamentul European a încercat să schimbe sensul istoriei și a cultivat o atmosferă și un climat în care fascismul este în plină renaștere în acest moment. Nu poți să ștergi istoria. Fascismul și nazismul și tendințele fasciste și naziste trebuie să fie recunoscute și aceasta este ziua în care ne amintim victoria împotriva fascismului și împotriva nazismului. Milioane, sute de milioane au murit. Și haideți să nu uităm că uh, armata sovietică este cea care a uh, pus uh, steagul libertății. Doamna Tomc Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi aniversăm Ziua Europei. În fiecare an ne întrebăm ce am realizat și cum putem să facem față provocărilor viitorului. Dar în acest an ne confruntăm cu multe provocări. Nu există soluții adecvate și nu există solidaritate. Fiecare dintre noi știe că Europa trebuie să se schimbe acum așa cum este acum, nu poate să supraviețuiască. Chiar dacă discutăm probleme importante, cum ar fi migrația, criza economică, nu trebuie să uităm celelalte proiecte, proiecte care sunt în desfășurare și vreau să vă atrag atenția la Uniunea Monetară Europeană. Uh, programele auxiliare pe care le punem în aplicare nu sunt uh, suficiente.

domnule președinte Mulțumesc, domnule președinte. Zonele rurale, muntoase și uh, periferice se confruntă cu o criză a energiei, cu sărăcie energetică. Una dintre dimensiunile crizei energiei este uh, dată de uh, eficiența energetică redusă a clădirilor de birouri și a blocurilor de locuit. Populația locală cheltuiește mult pe facturile la energie, ceea ce îngreunează situația tuturor. Aș dori să cer Comisiei Europene să definească programe în cadrul fondurilor existente pentru a încuraja sporirea eficienței energetice, pentru a facilita accesarea fondurilor și pentru a ă, dezvolta o campanie de informare care să permită localnicilor să fie mai bine informați și să utilizeze mai bine fondurile disponibile. Astfel, eficiența energetică ar putea fi sporită în aceste domenii. Ehm, doamna Lopez. Hoy se celebran 71 años de la... Astăzi eh, aniversăm 71 de ani de la victoria asupra fascismului în Europa. În țara mea, Spania, s-au făcut sacrificii în timpul războiului rece cu Franco. Am fost uh, încă un uh, lucru. Ne-am menținut uh, uh, spiritul de vecinătate. Europa astăzi periclitează demnitatea lucrătorilor săi pentru că nu are grijă de migranți, de populația sa și cedează monștrilor și multinaționalilor care preiau frânele așa cum doresc. Și având în vedere austeritatea și uh, zonele întunecate, vreau să ne amintim de cei care au combătut și au luptat împotriva fascismul, fascismului. Lupta lor este mai prezentă decât oricând astăzi prin organizarea lucrătorilor putem să combatem fascismul. Doamna Moi. Nu e aici. Deci, uh, domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte Comisarul Pierre Moscovici tocmai a afirmat că refugiații susțin creșterea. În conformitate cu ce a spus, primirea migranților ar fi unul din motivele creșterii economice care va atinge 2% în 2016. Estimă că cheltuielile publice în favoarea migranților uh, produc, citez, o creștere economică estimată la 0,3% sau 0,5% în Germania din PIB-ul european. Uh, realitatea este însă cu totul alta. Mai multe studii au arătat în ultimii ani consecințele catastrofice ale imigrației pentru Franța. Un studiu din 2012 de Jean-Paul Gurevici a estimat uh, cheltuielile bugetare la 17 miliarde de euro și uh, această cifră este în creștere, ținând cont de toate surplusurile um, provocate de migrație în sistemul de sănătate, în justiție, în poliție și așa mai departe. Concluzia se impune încă o dată. Comisia și Bruselul minte poporul european. Mm, uh, domnul Roland douăzeci și trei de milioane de cetățeni europeni uh, sunt acum șomeri. 76 de milioane au calificări puține sau deloc. În spatele acestor cifre se ascund drame umane. Modelul nostru social uh, este în pericol. Cadrul um, privind ucenicia, elaborat de Confederația Europeană a Sindicatelor, este o dovadă în acest sens. Formările um, care uh, includ și stagii de, de ucenicie duc apoi la ocupare și trebuie ca aceste stagii să fie adaptate în funcție de uh, competențele necesare pe piața de muncă. Partenerii sociali, organismele de formare și autoritățile publice trebuie să conlucreze pentru acest obiectiv. Viitoarele inițiative europene, cum ar fi agenda pentru noi competențe, permit atragerea către studii generale, dar și către o formare profesională. Și dacă vom reuși, reușita socioeconomică va fi la înălțime. Uniunea Europeană are nevoie de proiecte pozitive și haideți să uh, facem față provocării. Domnul Blanco Lopez. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sute de mii de uh, familii spaniole au fost evacuate din căminele lor și uh, singurul răspuns al guvernului uh, spaniol a fost răbdare și nu s-a mai făcut și nu s-a oferit nimic în plus. Sute de mii suferă de pe urma legii privind ipoteca care este în vigoare și guvernul spaniol a stat cu brațele încrucișate privind aceste evoluții singura reacție a guvernului spaniol a fost niciun răspuns în esență. Este nevoie de acțiuni hotărâte din partea Comisiei Europene. Mulțumim. Uh, domnul Selimovic. Yes, it works. Herr talman! Det är mycket Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport foarte trist pe care l-am primit din uh, partea monitorizărilor în părțile estice ale Ucrainei. S-a demonstrat că acordul de încetare a focului a fost încălcat și există violențe la linia, în primele linii, violențe care au ajuns la proporții uh, alarmante. În fiecare zi au loc încălcări ale drepturilor omului, iar noi stăm cu mâinile în sân și nu facem nimic. Acordurile care au fost uh, realizate în cadrul grupului trilateral pentru a ne asigura că a, aceste lucruri sunt respectate, nu mai sunt, nu au mai fost respectat. Trebuie să ne asigurăm că obținem un acord real de încetare a focului, pentru că oamenii din Ucraina trăiesc într-o situație îngrozitoare, iar situația umanitară este oribilă. Reporterii care vin de acolo ne spun că ține de noi să facem tot posibilul pentru a face ceva. Uh, ar fi. Nu este? Ok. Then, uh, Mrs. Niriada. Er Mulțumesc. Am uh, avut ocazia să particip la o audiere referitoare la uh, bancă, băncile publice din Irlanda și cred că sunt multe proceduri uh, interesante în Europa care ar putea fi aplicate și în Irlanda. Ar uh, trebui să se colaboreze cu poștele și cu sindicatele. Băncile private controlează prea mult economia, mai ales prin uh, faptul că au dobânzi foarte mari. Cum putem să susținem băncile care fură atât de mulți bani și nu acordă beneficii oamenilor obișnuiți? Noi suntem pentru dezvoltarea băncilor publice, ca să permită dezvoltarea întreprinderilor mici. Vrem o schimbare reală, vrem să fie susținute IMM-urile, cooperativele și economia socială. Trebuie să începem schimbarea. A von Stork. Der Rat der EZB hat letzten Consiliul BCE a spus miercurea trecută uh, că bancnota de 500 de euro trebuie desfințată în suveranitatea sa. Argumentul BCE a fost că această bancnotă este obiectul spălării de bani, că permite finanțarea terorismului și așa mai departe. Oare chiar credem așa ceva? că se va finanța mai puțin terorismul pentru că ai nevoie ca să plătești suma de 500 de euro de uh, mai multe bancnote și nu doar de una? Haideți să nu uh, ascultăm aceste povești. Ce am avea noi nevoie este o politică monetară reală. Mario Draghi și BCE-ul ar trebui să uh, practice dobânzile negative, pentru că cine uh, nu primește bani ca dobândă de la bancă, ci trebuie să plătească ca să-și țină banii la bancă, va fi obligat să îi scoată de la bancă și să îi investească. Haideți să nu uităm că banii uh, pe șin sunt foarte importanți. domnul Bogovici Anul trecut în Parlamentul European am armonizat documentele ca un punct de pornire pentru negocierile Comisiei Europene cu privire la TTIP. În uh, ultimele zile am uh, primit o serie de informații în legătură cu documente secrete prezentate de Greenpeace și alte organizații neguvernamentale. Însă Comisia Europeană nu a putut să urmărească aceste informații în mod adecvat. Lipsa de transparență este una dintre chestiunile care uh, amenință uh, acest acord și vreau să uh, cer Comisiei Europene ca în contextul acestui acord să încerce să pună în aplicare Uh, ce se poate în domeniul siguranței alimentare, mediu și alte astfel de domenii. Thank you. On the... Mulțumesc. Pe data de 9 mai, în urmă cu exact 66 de ani, declarația uh, Schuman a uh, promis o viziune de pace în Europa, uh, renăscând din cenușa războiului și genocidului. Această viziune de solidaritate a fost fundația Uniunii Europene, așa încât, marcând uh, Ziua Europei, vedem încă o dată atrocități care au loc la uh, granițele noastre, xenofobie și rasism, care sunt sunt în creștere în Europa. Uniunea Europeană trebuie să uh, acționeze în conformitate cu moștenirea sa istorică și să formuleze un plan clar de acțiune pentru a preveni genocidele în uh, întreaga lume. Eu am uh, lucrat cu mișcarea antirasistă uh, pentru a crește conștientizarea și a comemora genocidele din, Germania, din uh, Georgia, Ucraina și uh, uh, Armenia. Trebuie să avem grijă că, să avem un, cultura, un dialog intercultural. Mulțumesc. Marian.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 krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko zahlaenje praeno mrazom te su nastale. croația a fost foarte afectată uh, pe plan agricol culturi întregi de și legume din au fost afectate uh, se estimează că s-au pierdut 50 uh, de milioane de euro pe lângă Croația, valul de frig a uh, produs uh, pagube mari și în vecinătate, în Austria, în Ungaria uh, și acest, această lovitură vine după embargoul rus de anul trecut. Este un adevărat dezastru și trebuie să-i ajutăm pe agricultori cât mai rapid. Cerem Comisiei Europene să îi susțină pe agricultorii loviți de acest dezastru natural și să răspundă pozitiv statelor membre care cer asistență. Numai astfel ne putem proteja producția de fructe și legume din Europa. Mr. President, this... Domnule președinte, acesta este un moment important pentru dezvoltarea um, serviciilor de livrări poștale în Uniunea Europeană, pentru că acest sectorul a fost uh, revizuit și așteptăm propuneri din partea Comisiei Europene. Uh, regulile europene protejează drepturile gospodăriilor de a se baza pe aceste servicii. Uh, în ciuda a ceea ce ni se spune de către eurosceptici, pentru asta nu este nevoie de privatizarea sectorului poștal și haideți să nu uităm cât de important este acest serviciu pentru uh, activitățile economice, inclusiv cele pe internet, pentru că produsele fizice pe care le cumpărăm online trebuie să ajungă la noi în viața reală. Aproximativ 1,5 milioane de uh, locuri de muncă sunt oferite de acest sector, care trebuie să înflorească prin uh, oferirea de locuri de muncă de calitate. De asemenea, eu și mulți uh, eurodeputați, mai bine de 50, uh, susțin această campanie Keep It Posted ca să ne asigurăm că oamenii uh, știu exact cum primesc aceste informații. Vă rugăm să vă alăturați nouă în susținerea acestei campanii. Va. Dámy a pánové, přesně před 66 lety pronesl svoji vizi. Sunt 65 de ani că domn, când domnul uh, Schumann a uh, vorbit uh, de Ziua Europei și era Europa a încercat să se refacă după traumatismele războiului. Nu trebuie să se mai reproducă același oror. Domnul Schuman a spus crearea unei instituții a unei structuri formată din Franța, Germania și țările care vor uh, adera. Uh, această organizație va pune bazele unei federații europene care este indispensabilă pentru păstrarea uh, păcii. Deci, calea către Europa nu va fi simplă, a spus domnul Schumann și cred că trebuie să remarcăm acest lucru. În Cehoslovacia mă gândeam la libertatea pe care o trăim acum. Părinții fondatori au avut curajul cu mult ani, mulți ani în urmă și trebuie să avem același curaj acum

Da. Um, Ieri uh, s-a uh, condamnat în uh, Europa fascismul și s-a învins fascismul acum mulți ani. În țara mea sărbătorim acest lucru uh, pe 9 mai. Și gândiți-vă, dragi colegi, că și la această oră târzie, la Riga și uh, în alte orașe din uh, țara mea se sărbătorește învingerea rasismului. Europa a renăscut după ce a fost învins fascismul în Uniunea Europeană e important, sunt importante valori ca solidaritatea și fraternitatea fără frontiere. Și cred că astăzi trebuie să le arătăm uh, tuturor că Letonia și Estonia sunt uh, state unde cetățenii trebuie să aibă drepturi egale. Închisă următoarea ședință mâine, marți, începând de la orele 9. Vă mulțumesc, bună seara, noapte bună.